vă asigur că toate sugestiile dumneavoastră vor fi avute în vedere și vă mulțumesc, domnule președinte. I've, uh, had one motion for resolution to wind up. Mulțumesc că de, închidem dezbaterea. Votul va avea loc miercuri la 11.30. Vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la dezbatere și cu aceasta trecem la seria intervențiilor cu durată de un minut. Prima intervenție este a doamnei eh, patron Neves. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. în uh, Portugalia a avut loc o tornadă care a afectat 50 de ferme. Pierderile sunt de 1 milion și jumătate de euro. S-au uh, distrus în câteva secunde ani de investiții. Fermierii vor trebui să planteze din nou și vor putea avea beneficii doar în câteva uh, luni. Uh, chiar și anul trecut aceiași fermieri s-au confruntat cu o altă furtună Uh, și pierderi de 4 milioane de euro. Autoritățile nu le-au dat încă niciun răspuns până în prezent. Cifrele arată cât este de importantă creșterea, uh, cultivarea plantelor în economia locală. Sunt 2000 de fermieri implicați, 5000 de persoane și 10.000 de locuri de muncă directe și indirecte. Aceste evenimente climatice extreme sunt foarte frecvente și arată vulnerabilitatea acestor activități asigurările sunt prea costisitoare și, prin urmare, cred că este important ca Uniunea Europeană să aibă în vedere niște garanții de bază pentru fermieri și să regândească pragurile pentru acces la fondul de solidaritate. Acest lucru se aplică și în cadrul regiunilor, pentru că, dacă nu, regiunile afectate de dezastre naturale ar putea fi excluse datorită pragurilor impuse. Mulțumesc! Doamnă patronă, îți mulțumesc foarte mult! Dați-mi voie să spun că atunci când luați cuvântul, vorbiți mai mult decât uh, aveți uh, dreptul și vorbiți foarte repede, îngreunând munca interpreților. Vă rog să vă condensați observațiile și vă mulțumesc. Următorul vorbitor. Doamna Smokova. Privind transferul finanțelor în domeniul transportului, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Săptămâna trecută, vice prim-ministru slovac uh, Jan Figel, fost com- comisar, a venit la Bruxelles pentru a obține resurse financiare pentru un program operațional în legătură cu uh, Uh, societatea informațională. 350 de milioane de euro care ar trebui să fie transferate către programul operațional pentru transport. Construirea autostrăzilor este necesară, însă avem strategia Uniunea Europeană 2020 și în momente de criză trebuie să înțelegem că eliminarea obstacolelor din calea creării de locuri de muncă și eliminarea riscurilor sociale care uh, uh, periclitează știința și cercetarea, acestea sunt prioritățile economiilor noastre. Sunt de acord cu profesorii slovaci și cu experții care nu sunt de acord cu un asemenea transfer. Ei vor ca comisarii să apere ocuparea, știința și cercetarea, unde 350 uh, de milioane de euro. Uh, este o sumă foarte mare, însă, din punct de vedere de transport, reprezintă doar 11 km de autostradă. Domnul Tremosa, mulțumesc, uh, stimați colegi. Săptămâna trecută, Guvernul Național a închis postul de televiziune catalan TV3 este nu doar o încălcare a principiului diversității eh, lingvistice și nu doar o încălcare a Constituției spaniole, ci este și o violare directă care eh, până acum eh, i-a unit pe catalan cu cei din regiunea valențiană printr-o limbă comună. Acum sunt impuse amende în valori de mai multe milioane Asociației Valențiene pentru difuzare, practic amenințând cu închiderea definitivă și această rețea. De aceea a fost adus în fața Parlamentului o uh, inițiativă susținută, civică susținută de 600.000 de de cetățeni, însă nimic nu s-a făcut până acum. Mulțumesc. Domnul Tremopolos are cuvântul acum. Domnule președinte, dragi colegi, Comisia Europeană și mecanismul de sprijin au anunțat de curând angajamentul guvernului grec pentru o sumă foarte mare de bani din vânzarea de proprietăți publice până în 2015. Declarațiile eh, domnului Daius, reprezentantul Comisiei, au arătat că problema efectivă a economiei Greciei se referă la vânzarea proprietății publice în Grecia, dar nu toate proprietățile publice din Grecia sunt la fel. Avem, de pildă, clădirile care nu au rol public, dar și teren folosit pentru protecția mediului fostul aeroport din Atena, de exemplu, trebuie folosit uh, pentru alte pentru a crește spațiul de parcuri pentru că acesta este foarte redus. Și este evident că ele contribuie la păstrarea calității mediului. Acest gen de schimbare a utilizării care renun- duc la renunțarea la funcțiile de mediu merg împotriva ideilor de dezvoltare durabilă și subminează posibilitatea uh, unor orașe durabile pentru viitor. Mulțumesc. Domnul cuvântul Mirgelschina. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Ce păcat că domnul Macmillan Scott ne-a părăsit pentru că aveam o problemă cu el. Știu că îl interesează drepturile omului și aveam câteva lucruri de spus în legătură cu drepturile omului. După cum știți, domnilor și domnilor, în, după alegerile din 19 decembrie din Belarus, o serie de persoane au fost arestate. Toți candidații la președinție care s-au opus lui Lukashenko au fost arestați. Unul dintre ei, Mihailevici, a fost eliberat în 19 ianuarie și a spus că a fost torturat în detenție. Nu vă voi descrie ce i s-a întâmplat, însă a fost, au fost uh, rele tratamente extrem de grave, dat fiind că adoptăm o rezoluție în acest sens săptămâna aceasta, aș face un apel uh, Parlamentului European și către vicepreședintele McLean Scott ca Parlamentul European să uh, se pronunțe foarte ferm împotriva acestor acte. Vă mulțumesc, sper că domnul Macmillan, domnul Macmillan Scott va asculta din sală și bineînțeles că pe toți ne interesează drepturile omului și în special uh, ce cel care pre- pre- prezidează acum ședința a fost torturat și i s-au smuls, smus unghiile de la degete, astfel încât mă interesează foarte mult drepturile omului și pe mine. Are cuvântul acum domnul Portas. Prezident. Domnule președinte, vă mulțumesc. La începutul acestui an s-a intonat frecvent un cântec care a criticat uh, lumea noastră uh, în care se spunea că dacă vrei să îți meargă mai bine, trebuie să studiezi mai mult. E un fel de imn mai recent uh, în țara mea, care a fost practic prezentat și lansat pe Facebook Uh, unde au fost uh, invitați și chemați uh, toți aceia în condiții defavorizate care lucrează cu contracte foarte dezavantajante, care sunt nedreptățiți în țara noastră, toți aceia cărora nu le folosește cu nimic studiul lor și care trăiesc din 500 de euro pe lună să se ridice în picioare. Pe Facebook s-au fost strânse sute de mii de semnături pentru a protesta împotriva acestor condiții precare de viață. Și asta este Europa, domnule președinte. Acești oameni au renunțat acum să mai uh, înghită uh, și s-au renunțat la uh, situația, uh, la accepta mod tacit această situație a lor. Mulțumesc. Domnul Salavrakos. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să vă vorbesc despre Libia. Evenimentele din Libia sunt mai sângeroase și uh, iau o turnură tot mai dramatică. Am văzut oameni care s-au ridicat împotriva regimului. Ei luptă împotriva unui regim care, de ani de zile, uh, a creat probleme de dezvoltare și de justiție socială. Europa este foarte interesată de acest aspect, domnule președinte. Sunt foarte multe societăți europene, britanice, italiene și franceze care au sediul în Libia și acest stat este cel de-al treilea stat producător de uh, țiței din Africa. Această instabilitate creează tulburări pe piațe. Am văzut uh, cum au crescut enorm prețurile țițeiului și atunci cred că trebuie să acordăm o atenție deosebită mai întâi valurilor de migranți care vin nu doar din Libia, ci din tot nordul Africii și apoi să avem în vedere uh, faptul că bugetul a fost deja scuturat de criza economică. Trebuie să luăm măsuri vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă și în Europa trebuie să creăm locuri de muncă și perspective pentru tineri, fiindcă am văzut că tinerii din lumea arabă nu au mai avut nicio speranță și de aceea s-a întâmplat ceea ce se întâmplă acum și dacă nu suntem atenți vom păți același lucru. Domnul Vadim Tudor.

stimați colegi. Recent am asistat uh, la, de la distanță cei drept la evenimentele din Africa de Nord, dar să nu uităm nici ce se întâmplă cu uh, ciprioții uh, turci uh, uh din Cipru, care este, este, a venit timpul să aplecăm urechea la uh, acești oameni și să ascultăm ce au de spus ocupația uh, turcă uh, îi dezavantajează în favoarea uh, uh, coloniștilor care, care uh, își uh, extind uh, coloniile, care își construiesc uh, moscheile, moscheile și uh, creează astfel și o presiune din partea islamului. Deci, în uh, în uh, Cipru de Nord există o luptă pentru supraviețuirea a ciprioților greci. De aceea, cred că trebuie să plecăm urechile noastre la ceea ce se întâmplă în, ce, uh, în rândul uh, fraților mei ciprioți greci. Mulțumesc. No lo veo în la sala. Por lo tanto... Mulțumesc că nu văd următorul vorbitor de pe listă, așa că dau, dau cuvântul domnului Pirilio. Grazie, președinte. Mulțumesc, președinte. Situația uh, privind pescuitul tonului roșu în Mediterană uh, duce la o adevărată criză în această zonă. Guvernul italian a permis cote doar pentru navele profesioniste nu și pentru pescuitul uh, amator. Este o situație ciudată care nu face decât să-i penalizeze pe pescari care sunt deja afectați de o criză foarte gravă. Vă reamintesc totodată de efectele negative create de decizie în ceea ce privește alte uh, tipuri de alte forme de pescuit în această situație. Doamna comisar Danakis este alături de noi astăzi și sper ca pescuitul să fie uh, deschis din nou în 2011, mai ales în uh, aceste zone afectate, cum este Calabria, cu posibilitatea de revizuire pentru 2012. Mulțumesc, doamna quanto accaduto... Mulțumesc, domnule președinte. Consider că ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu a făcut ca Europa să înțeleagă că nu putem să continuăm să negăm drepturile omului fundamentale. Vreau să deplâng inițiativa guvernului majoritar din Italia, care vrea acum să îl salveze pe Berlusconi de la uh, procesele intentate împotriva lui. Curtea Constituțională vrea să decidă tribunalul la care va fi judecat Berlusconi. Noi nu cred că trebuie să ignorăm faptul că din nou democrația în Italia este subminată de către Berlusconi. Mulți dintre colegii mei au semnat deja o petiție pentru a transmite un semnal clar populației italiene din partea Parlamentului European și, ca, și prin, ca prin coincidență, Berlusconi atacă sistemul juridic, însă la Strasburg ministrul nostru vorbește despre planurile europene și nu a găsit nicio posibilitate de a se întâlni cu Parlamentul European Poate însă ar trebui să asculte și întrebările care vin de la populația italiană. Ați vorbit puțin cam repede și au existat probleme cu interpretarea. Este uh, a fost dificil pentru interpreți, însă nu am vrut să o întrerup pe colega noastră, pe care însă o rog să vorbească mai rar în viitor. Rugați, vă rog din nou să vorbiți mai rar. Are cuvântul acum domnul Vlașac. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, aby... Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule comisar, aș vrea să vă reamintesc, reamintesc eh, hotărârea judecătorească C236 de săptămâna trecută a Curții Europene de Justiție, conform căreia din 23 decembrie anul viitor nu se va mai putea distinge nu se mai va putea face distinție pe criterii de gen între femei și bărbați în domeniul asigurărilor. Este absolut lipsit de logică ca și când nu li se mai poate permite asigurătorilor să uh, pună întrebări de genul cât de câte ori a avut un accident un șofer sau uh, în ce uh, măsură casa unui cetățean se află sau nu într-o zonă de inundație. Există alt grad de mortalitate în rândul bărbaților ca și în rândul femeilor. În plus, bărbații în, uh, uh, în Republica Cehă au o speranță de viață de 73 de ani, iar femeile de 80 de ani. Deci, uh, un calcul actuarial, practic, spune că nu poți să distingi între un minim pentru un gen și un minim de alt gen. Mulțumesc. Ferreira. Are cuvântul domnul Ferreira acum. Mulțumesc, domnule președinte. Consecințele sociale al punerii în aplicare a și anumitelor măsuri de austeritate sunt o mai grave. Profiturile uh, continuă să fie enorme pentru anumite societăți, iar uh, resursele sunt uh, exploatate exagerat. Întrebarea este cât vom mai uh, accepta acumularea acestor tensiuni. Așa numitul pactul pentru, Pact pentru Competitivitate a aprobat creșterea vârstei de pensionare și alte măsuri iar prin guvernanța economică doresc să le impună împotriva voinței muncit, uh, oamenilor. Dar lupta muncitorilor continuă și devine tot mai intensă, arătându-ne că această cale înapoi nu este inevitabilă. Trebuie să existe o altă direcție și dorim să sprijinim, să ne exprimăm sprijinul uh, pentru toate grevele și protestele, în special uh, pentru cea din Portugalia din 19. Doamna Fertman. Colleagues, the living Mulțumesc. Condițiile de viață ale ciprioților din nordul Ciprului sunt Uh, intolerabile. Ne confruntăm cu încălcări ale drepturilor omului uh, neîncetate. Turcia își transferă populație civilă în nordul Ciprului și astfel uh, determină o schimbare demografică. Foarte multe nume ale satelor au fost schimbate. Au avut două evenimente de acest gen în ultimele săptămâni. Ciprioții turci au fost uh, umiliți de către Turcia și ambasadorul a fost înlocuit. De aceea vă solicit, domnule președinte, să luați uh, inițiativele oportune înainte de a pierde un teritoriu european în favoarea Turciei și pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri. Vă mulțumesc. Voi transmite președintelui Buzek uh, rugămintea dumneavoastră. Are cuvântul acum Domnul Cumuțacos. Intervenție fără microfon. Eh, Domnule președinte, doamna comisar, cu câteva ore în urmă, din nou a fost eh, degradat ratingul pentru economia greacă. Partidul de opoziție, din care facem noi parte în Grecia, am criticat guvernul nostru pentru politicile sale economice, dar acest downgrading, uh, această degradare a ratingului nu este logică. Și culmea are loc în, uh, cu câteva zile doar înainte de uh, discuțiile dintre, din 11 respectiv 25 martie, summiturile europene, la care se vor lua decizii foarte importante în care Grecia este vizată direct. Nu doar Grecia este, avizată, eh, este vizată aici și acest lucru arată cât de eh, nociv este sistemul eh, sistemul care face aceste ratinguri. Eu cred că în lumina summiturilor care urmează trebuie să facem așa fel încât să nu pierdem, să nu eșuăm. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Enciu

Domnul Gallagher acum. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul Internațional pentru Irlanda a jucat un rol major în reconcilierea în țara mea încă de la crearea sa în 1986. Fondul a creat proiecte numeroase în Irlanda de Nord și în regiunile limitrofe. El continuă această activitate. Anul trecut, uh, s-au alocat 9,8 milioane pentru sprijinirea educației și a comunităților. Dar există foarte multe nesiguranțe în ceea ce privește viitorul său. Fondul a fost inclus în cadrul unei reduceri generale a bugetului și mă aștept ca uh, prim-ministrul să ridice această chestiune în Washington pentru uh, stabil- sărbătorirea zilei St. Patrick. S Suporterii din Statele Unite nu trebuie să împiedice dezvoltarea Irlandei și a finanțării sale. Mulțumesc. Colega, iar țin la palabra al signor Cerneschi. Domnul Cerneschi are cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Duminica trecută au avut loc uh, alegeri locale în Lituania. Partidul care reprezintă acolo uh, minoritatea poloneză a reportat un mare succes. Asta cu totul că, cu toate că polonezii încă sunt uh, discriminați în această țară din păcate, nu și-au recuperat proprietățile pe care și le-au pierdut în această țară acum 50 de ani. Posibilitățile lor de uh, învățământ uh, specific pentru minoritatea poloneză sunt limitate. Numele lor sunt distorsionate și nu, este, nu li se permite polonezilor să utilizeze ortografia poloneză a numelor lor. Contrar standardelor europene și uh, regulilor Consiliului European, eh, Consiliului Europei, nu este eh, permis, nu li se permite polonezilor să afișeze numele polonez al localităților în care eh, trăiesc. Trebuie ca aceste standarde să fie impuse totuși. Mulțumesc. Președinte, señora Damanaki. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Damanachi, vreau doar să, să vă spun că grupul meu se împotrivește uh, deciziei Consiliului să extindă acordul actual de pescuit cu Maroc uh, cu încă un an. Ne, ne mulțumește de decizia respectivă pentru că se, uh, aco- se vizează și apele non-autonome ale regiunii Saharei. Este vorba de o regiune care este încă colonizată. Aceste ape nu aparțin Marocului, și de aceea Uni Uniunea Europeană nu ar trebui să includă aceste ape în acordurile sale internaționale și există și, o, uh, și sentințe internaționale în acest sens. Dreptul internațional spune că apele respective nu sunt uh, sub uh, controlul Marocului, serviciile tehnice și-au exprimat rezervele pentru că beneficiile din acordul anterior de pescuit nu au ajuns la populația din Sahara. Și în acest sens și în lumina celor care se, faptelor care se întâmplă în Tunisia și în nordul Africii, trebuie să fim mult mai stringenți în aplicarea dreptului internațional. Are cuvântul acum domnul Teixeira. Domnule președinte, doamnă comisar, Parlamentul European se va exprima în curând în legătură cu regulamentul POSEI. Acest uh, program uh, vine să susțină uh, regiunile ultraperiferice. Trebuie să ne ajustăm și să ne adaptăm noi situații juridice după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, dar un alt obiectiv este să fim mai sensibili la ce privește um, aplicarea anumitor reguli în cazul regiunilor ultraperiferice. Tocmai de aceea se impune uh, renoirea sistemului în lumina celor mai recente provocări, uh, de exemplu în Madeira. Aici, în Madeira, trebuie înlăturate barierele uh, pentru importul, exportul produselor procesate aici. Este vorba în special de banane, um, dar și în ce producția de banane este practic în pericol și din cauza producției de lapte. Mulțumim, președintele întrerupe. Are cuvântul acum domnul Button. Um, Domnule președinte, vreau să vă spun ce se întâmplă vis-a-vis -vis de uh, mandatul european de arest. Au fost extradate multe persoane când nu există dovezi clare. Într-adevăr, instanțele nu au nicio putere în analiza dovezilor și nu pot împiedica extradările uh, incorrecte. Domnul Miguel Anielo Nazoso se, uh, poate fi extradat în Spania nu pentru uh, ceva ce a comis, ci pentru a fi anchetat uh, cu privire la o infracțiune pe care ar putea o comite în viitor. El a locuit în Londra 20 de ani și acum uh, toată viața îi se poate da peste cap din cauza unui magistrat care anchetează o infracțiune ce nu s-a comis deja. Dacă se îndoiește cineva, vă prezint o, un scurt rezumat al cazului. Când vom începe să dezbatem nedreptățile care se fac în numele acestui euro, mandat european de arest? Are cuvântul acum domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție fermă cu Belarusul. Nu se poate comunica cu un regim care ia prizonieri politici, un regim care nu permite libertatea mass media. Puterea lui Lukashenko nu este fără limită. Uniunea Europeană trebuie să profite de acest lucru și să ajute Belarusul să iasă de, din această situație autoritară. Statele foste, fost comunism, comuniste au trecut prin regimuri ca și cel din Belarus. Poziția noastră se bazează pe principii și pe valori. Uniunea Europeană trebuie să uh, abordeze uh, conducătorii care au falsificat ale, alegerile și să înghețe activele regimului Lukashenko. Uniunea Europeană trebuie să promoveze contacte cu cei care îi împărtășesc valorile. Trebuie să oferim o alternativă la situația actuală bazat pe faptul că o țară autoritară nu are niciun viitor în Europa. Vă mulțumesc, domnule Cucan. Are cuvântul acum doamna Le Grip. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vorbesc despre pactul de convergență și de competitivitate. La câteva zile de la reuniunea summitului Eurozonei, la 11, în 11 martie, mi se pare important să afirmăm impactul de convergență și de competitivitate și faptul că aceasta este o idee bună și o idee foarte de dorit. Uh, să înțelegem bine, pactul de competitivitate nu este și nu va fi, cel puțin pentru mine este clar, în versiunea discutată în prezent, un document în plus, un simplu catalog care nu va deveni niciodată realitate, ci este vorba despre afirmarea aprofundării pilonului economic al Uniunii noastre monetare. Va fi vorba de un prag calitativ spre o mai bună convergență între economiile zonei euro către un nivel mai înalt de coordonare politică, în special în domenii de competență națională, atunci când acestea sunt esențiale pentru competitivitatea noastră și pentru creșterea acesteia, fiindcă intensitatea luptei economice mondiale face vitală creșterea competitivității competitivității regiunii noastre și această creștere trece prin întărirea luptei împotriva datoriilor publice, prin stabilirea monedei noastre și prin apropierea sistemelor noastre economice, sociale și fiscale. Am discutat foarte mult în ultima vreme despre acest lucru, uh, opunând metoda antiguvernamentală celei comunitare. Cred că aceste dezbateri sunt puțin sterile și inutile, oricum uh, separate de preocupările concetățenilor noștri și cred, la fel ca și președintele Van Rompuy, că trebuie să existe fie un demers european, fie niciun demers. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Le Grip. Are cuvântul domnul Sikierski. wyjątkowy zbieg okoliczności, bo będę mówił o tym. Domnule președinte, voi vorbi despre același subiect, așa se face. Pactul pentru competitivitate presupune unele reforme structurale pentru creșterea competitivității în zona euro și pentru a crește, în general, încrederea în zona euro. În acest pact sunt conținute uh, niște măsuri uh, utile, uh, reforma sistemului de pensii, reducerea deficitului și respectiv gradului de îndatorare, dar uh, problema este că acest pact s-a născut fără o consultare suficient de largă și tocmai de aceea a trezit uh, niște suspiciuni în legătură cu uh, posibilă inițiativă a Germaniei și a Franței de a merge înainte fără a ține cont de partenerii lor din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că s-ar putea crea o Europa două, eh, cu, a celor două viteze, cu un necleu extrem de competitiv și uh, alte țări mai puțin competitive. Faptul că au fost invitate la uh, unele consultări preliminare și unele țări din zona non-euro, din afara zonei euro, este doar o chestiune absolut formală. Um, problema este că dacă mergem așa mai departe, zona euro însă își poate deveni un pericol pentru piața internă. Mulțumesc. Uh, Eh, după domnul Sikierski, spune președintele, încheiem runda intervențiilor spontane. Eh, doamna Barbara Matera mai este eh, trecută aici, dar nu o văd în